informez că Comisia Jurii din, uh, în ședința sa din 25 ianuarie anul acesta a propus o serie de mandate conform articolul 3, aliniatul 3 și 4, le-a verificat și le-a uh, propus în unanimitate. Este vorba despre mandatele următorilor deputați care trebuie să fie uh, validate. Anders Dotter, Cuschieri, Garcesa Ramon, Garcia Iero Caraballo, McIntyre, Ela Zaduski, Zidu i Alabacht trematerra weidenholzer bratkowski kouchet roata stadler Kukovic, van der stoep miranda omarjee correia zamora naranjo escobar und zuber. este cineva împotrivă? Dacă nu, aceste mandate sunt declarate ca fiind valide. Din partea PPE-ului, din